Haideți să începem lucrările ședinței noastre. Un anunț, în primul rând. Ieri, președintele a anunțat interpret articolul 166-167, alineatul 1 și alineatul 3 din regulamentul de procedură, în urma unei propuneri făcute de Comisia AFCA. Nu s-a înaintat nicio obiecție la punerea aplicare a articolului 21 acestui regulament. Deci această interpretare a regulamentului este adoptată. Un alt anunț. Autoritățile competente din